Declar perioada de ședință întreruptă pe 8 octombrie ca fiind reluată. Stimate colege, stimați colegi, în numele Parlamentului European condamn atacurile uh, cu bombe din Ankara la modul cel mai sever și exprim uh, aparținător